versuchen wir es noch einmal meine damen und herren. haben sie jetzt übersetzung? funktioniert nicht? okay. also wir versuchen es noch einmal. mai încercăm o dată. Mi s-a spus că acum și interpretarea ar trebui să funcționeze. Vă întreb încă o dată, acum auziți interpretarea? Bine, fantastic. Doamnelor și domnilor, să începem atunci. La data de 9 mai, stimate colegi, stimați colegi, e ziua Europei. Atunci Robert Schuman a făcut binecunoscuta sa declarație, declarația Schuman. Atunci când a pus piatra de căpătâi în ceea ce privește construirea Uniunii Europene. Într-o asemenea zi, Parlamentul European nu s-a mai întâmplat să se întâlnească exact la data de 9 mai aici la Strasburg. Tocmai de aceea vă urez bun venit în primul rând în această zi deosebită la deschiderea sesiunii noastre plenare, în această zi importantă, ziua Schumann, o zi importantă pentru CECO, care a fost începutul drumului nostru. O Uniune Europeană care urma să uh, se dezvoltă foarte mult din punct de vedere tehnologic. Și astăzi avem aici invitați pe membrii ai, ai orchestrei din Strasburg care ne vor cânta o scurtă bucată muzicală, vă rog. Vă mulțumim frumos. Doamnelor și domnilor, am ascultat, i-am ascultat pe cei de la Conservatorul din Strasburg pentru această minunată introducere. Stimate colegi, stimați colegi, la data de 9 mai 1950, Robert Schuman a spus următoarele. Pacea mondială sont des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. E primejdiilor care o amenință, amenință. Europa nu se va face peste noapte și este vorba de o construcție împreună. Europa se va forma prin realizări concrete, creând în primul rând o solidaritate de fapt. Astăzi Europa trece prin niște vremuri tulburi. Probabil se află chiar în fața unui punct hotărător, dacă pot să mă exprim așa. Mai mult ca niciodată e nevoie de cetățeni curajoși, cetățeni care să fie pentru unitatea europeană. Pentru unitatea europeană avem nevoie de oameni curajoși și de oameni care să ne amintească ceea ce e important. Și pe unul dintre acești oameni îl voi cita imediat. Unul dintre cei care își amintesc încă ce e important. E importantă libertatea, solidaritatea și e important respectul reciproc. Importante sunt solidaritatea, libertatea și respectul reciproc, ca toate acestea să fie aprofundate e important. E important să aprofundăm nu ceea ce ne desparte, ci să aprofundăm ceea ce ne unește. Doamnelor și domnilor, e timpul să luptăm pentru această Europa. Nu trebuie să ne lăsăm conduși de dușmanii unității europene. Noi putem, cu curaj, inteligență și inteligență, să ducem mai departe Uniunea noastră europeană. Vinerea trecută am avut marea șansă de a mă întâlni la Vatican cu Papa Francisc. L-am auzit când întreba ce s-a întâmplat cu Europa, cu Europa umanității, cu acest campion al drepturilor omului, campion al democrației și libertății. Ce s-a întâmplat cu această Europa? a întrebat Papa. O Europa care apărea, aparținea filozofilor, cântăreților, scriitorilor, cercetătorilor. Ce s-a întâmplat cu Europa? Cu această mamă a popoarelor și națiunile? Cu mama femeilor și bărbaților care au avut curajul să se ridice, să-și facă auzită vocea și să devină victime atunci când își doreau să-și apere frații și surorile. Papa a spus că noi, Trebuie să ne îndreptăm din nou spre părinții fondatori ai Europei. Aceștia sunt cei care au fost pregătiți să găsească alternative, să deschidă căi noi, căi noi într-o lume în care în toate statele erau speriate de teroarea războiului. Au făcut toate acestea pentru că au avut curaj să dezvolte ceva nou, un nou model, un nou model al păcii și cooperării și să-l întrepătrundă pe acestea modelului de distrugere și violență în care trăiseră ei. Doamnelor și domnilor, e timpul să luptăm pentru această Europa. Nu trebuie să ne lăsăm conduși de dușmanii Europei, nici înșelați de aceștia. Putem și trebuie să mergem mai departe cu curaj și cu înțelepciune și trebuie să ducem mai departe Uniunea noastră Europe, europeană. În 26 noiembrie 2014, un om deosebit, dr. Denis Bugbege, s-a aflat aici în această instituție, în această cameră și ne-a spus următoarele. Într-o lume în care sunt răsturnate valorile și în care violența devine ceva comun, banan, într-o lume în care acestea ia niște forme pe care nimeni nu și le-ar fi putut închipui vreodată, trebuie să ne împotrivim. Acesta ne spunea atunci că drepturile omului nu pot fi singure valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Drepturile omului sunt de asemenea și o bază. O bază care ne dă curaj și o bază care trebuie să ne dea curaj nouă în relațiile cu exteriorul, astfel încât să vedem că drepturile omului sunt un instrument, un instrument pentru libertate și dezvoltare și în celelalte colțuri ale lumii. Democrația, statul de drept pot fi aduse prin intermediul drepturilor omului și în alte colțuri ale lumii. Tot acesta ne mai spunea acest doctor minunat, care a fost, care a primit din partea noastră premiul Saharov, ne spunea că Uniunea Europeană e pentru el o speranță. Uniunea Europeană e o speranță prin care putem să ne asigurăm că demnitatea umană va ajunge și în țara natală a acestuia. Toate aceste valori sunt mai importante decât orice fel de ajutor financiar sau economic. La 3 februarie 2016, președintele nigerian Buhari ne spunea aici următoarele. Problema voastră e împărțirea bogăției. Problema, problemele noastre sunt sărăcia, bolile și subdezvoltarea tehnică. De ce uităm întotdeauna atât de repede? Tot ceea ce încearcă să facă acești oameni pentru popoarele lor, pentru pacienții lor, e ceva ce fac zi de zi. Și de aceea e acum timpul să luptăm pentru această Europa, să nu ne lăsăm speriați de dușmanii Europei. Trebuie să mergem mai departe, cu înțelepciune și curaj. Președintele portughez, la 12 aprilie, spunea și îl citez în versiunea originală. Spunea că aparține unei generații pentru care Europa și integrarea europeană era un vis. Un vis de neseparat de, so- de uh, justiția socială, democrația și drepturile omului. Europa pe care o visez eu, Europa la care visez, Europa, care a triumfat de atâtea ori asupra regimurilor totalitare și barbare, va reuși să treacă și peste amenințările acestea legate de, ter- de terorism. Acest om, un pro-european care a venit în această instituție și ne-a spus – toate acestea, a câștigat alegerile cu majoritate și a fost ales președinte al statului portughez. Acesta e un semn că democrația nu înseamnă să fii împotriva Europei, ci e foarte clar că se pot câștiga alegeri și luptând pentru Europa. Și așa trebuie să continuăm, cu curaj și lăsându-ne ghidați de, de asemenea oameni. E timpul să facem toate acestea, doamnelor și domnilor. De aceea Thomas Ilves, președintele Estoniei, la data de 2 februarie, a vorbit în fața noastră și ne-a spus migrație, euro sau până și agresiune militară, ca să nu mai vorbim și de provocările presupuse de schimbarea tehnologică. Soluțiile care ne duc înapoi la statul națiune nu vor face decât să ne ducă la o eră dinaintea celui de-al doilea război mondial. O eră în care s-a ajuns la probleme foarte grave între vecini și pierderi pentru toată lumea. Ne-am întoarce într-o eră în care din nou puterea e cea care face dreptatea și am văzut de prea multe ori în Europa, în istoria Europei, la ce duce un asemenea fapt. Acestea le spunea un președinte al unui stat care a fost sub dictatură comunistă. Însă un stat care a îmbrățișat Uniunea Europeană a îmbrățișa stabilitatea, securitatea și libertatea. Și cetățenii de acolo și-au dorit și au reușit să obțină aceste lucruri și pentru el. Și ne-a vorbit un om al cărui stat de curând și-a câștigat toate aceste libertăți și ne spună că dacă continuăm așa vom ajunge în vremurile dinaintea celui de-al doilea război mondial. Cred că are dreptate. De aceea merită să luptăm pentru integrarea Europa, pe, europeană. Și de aceea această zi de 9 mai e atât de importantă pentru Europa. Spiritul european nu găsește acum sprijinire de la sine înțeleasă, însă eu sunt convins că majoritatea cetățenilor din Europa, la fel ca până acum, își doresc cooperarea între state și națiuni, cooperare transfrontalieră, astfel încât să mergem pe cea mai bună cale, acum când trecem printr-o criză a solidarității, în care Valorile noastre fundamentale sunt spuse sub semnul întrebării. Trebuie să ne întoarcem la acești cetățeni și cele spuse de ei, la cele spuse de Robert Schuman. Europa nu se poate construi într-o singură zi. Europa e construită pe solidaritate. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, e timpul să luptăm pentru Europa. Cu toții. Toți europenii toți europenii care cred în această democrație transnațională și care consideră că e cel mai bun model pentru pace și libertate. Toți acești cetățeni sunt chemați acum să își facă auzită vocea, să nu mai tacă și să lupte pentru Europa noastră. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din